Sehr gut. Guten Tag, meine Damen und Herren, darf Sie bitten Platz. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Des declar deschisă sesiunea întreruptă pe 24 mai. Or